de președintele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 experiențele de a fost. Excelă bucătară. die präsidentin! die sitzung ist äh, wieder aufgenommen. se reia ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate vă stau la dispoziție. Există obiecții? Nu văd nicio obiecție. Procesul verbal este considerat adoptat. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi, declarații ale Consiliului și Comisiei, situația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai. Președinția Consiliului este puțin în întârziere pentru că se află încă într-o reuniune de comisie și de aceea o să ne permitem astăzi să facem o oarecare schimbare și o să-i dăm mai întâi cuvântul domnului comisar Stilianides. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene aș dori să-mi exprim în primul rând condoleanțele familiilor și prietenilor victimelor, sutelor de victime din Mozambic, Zimbabwe și Malawi, Gândurile noastre sunt în această oră cu ei, cu cei uh, afectați uh, de aceste dezastre. După cum am spus deja de mai multe ori în această plenară, Europa înseamnă solidaritate. Europa înseamnă solidaritate nu numai în interiorul Europei, ci și în exteriorul său. Și de aceea noi suntem alături de cele trei uh, țări cu fonduri de uh, urgență, cu asistență la fața locului și experți pe teren. Permiteți-mi, vă rog, să fac un rezumat al răspunsului european la această catastrofă. În primul rând, ajutor prin finanțare. La câteva ore după ce ciclonul a lovit uh, statele acestea africane, noi am eliberat un pachet de asistență financiară de 3,5 milioane de euro pentru a susține accesul prin servicii aeriene la zonele care erau izolate pentru a putea oferi ajutor, adăpost și apă, dar și îngrijire medicală tuturor acelora care nu mai aveau acces la ajutor. Pe 9 aprilie am mai mobilizat alte 12 milioane de euro asistență umanitară pentru cele trei state pentru aceleași uh, scopuri, uh, dar și uh, susținere psihosocială, alimentație și așa mai departe. Acestea sunt toate produsele de ajutor umanitar în valoare de peste 15 milioane de euro, așadar. Apoi, o altă asistență de 4 milioane suplimentare pe care i-am alocat prin intermediul instrumentului nostru de protecție civilă la nivelul Uniunii, unde am oferit asistență din partea nouă state membre, Portugalia, Spania, Franța, Austria, UK, Germania, Luxemburg și Danemarca și suntem foarte recunoscători acestor țări pentru ajutorul spontan pe care l-au acordat. În paralel cu aceasta, am pus în comun 37 de um, hărți și, uh, de, prin satelit uh, în aceste trei țări cu ajutorul unor uh, echipe de experți, iar prin intermediul lor am transmis și ajutor uh, în situații de epidemie sau hidrologie Uh, și experți în domeniul hidrologiei pentru a putea să găsim un răspuns rapid la situația care a evaluat, uh, evoluat în ultima vreme. Mă refer aici la izbucnirea epidemiei de holeră. O echipă de protecție civilă de 13 persoane a fost trimisă la fața locului pe 23 martie prin intermediul mecanismului european de protecție civilă și am uh, trebuit să oferim expertiză Uh, și de alt gen. Uh, aceste persoane sunt în continuare la fața locului în Mozambic și încearcă să salveze vieți pe teren. Permiteți-mi, vă rog, să mă refer în mod nominal la aceste echipe, pentru că eu consider că trebuie să arătăm cetățenilor din Europa că echipele noastre pot să aducă rezultate excelente la fața locului. După cum spuneam, ei se află încă în Mozambic, pentru că ei sunt adevărați eroi la fața locului. Portugalia a trimis o echipă de uh, salvare și una medicală, Luxemburgul